din partea grupurilor PPE, ALDE și SD o serie de modificări în comisii și o delegațiile. Aceste numiri se vor regăsi în procesul verbal al ședinței actuale, al sesiunii actuale. Dacă până la adoptarea procesului verbal nu există obiecții, numele respective vor fi considerate aprobate. Comisia pentru Afaceri Externe, Iulia Pitela, în locul domnului Sarius Golski. Comisia Afară Constituționale, Michel Boni, în locul domnului Sarius Volski. Comisia Peteții, Sarus Volski în locul Pitera. Comisia pentru anchete în cazul dreptului Uniunii, în ceea ce privește reciclarea banilor și combaterea spălării banilor, Victor Necrescu în locul lui Cătărin Sorin Ivan. Delegația pentru relațiile cu, Elve- cu Elveția și Norvegia, Nils Torvalds își părăsește postul. Comisia pentru Dezvoltare Regională, domnul Finch, îl înlocuiește pe domnul Etheridge. Mai multe comisii au hotărât să inițieze negocierile interinstituționale pe baza articolului 69C, aliniatul 1